started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience and we're um, going to begin this... Dragi colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Putem începe această audiere importantă. Birgit, nu te uita în jur, pentru că sigur va mai veni lume și cu siguranță că ne urmărește foarte multă lume online. It's an extremely important uh, hearing and it, again, it, it shows our two committees work. Este o audiere foarte importantă și ne arată colaborarea dintre cele două comisii, nu numai când vine vorba de audiere, dar și din punct de vedere legislativ, pe foarte multe dosare importante și mă bucur că această cooperare continuă. Avem, îl avem aici și pe domnul Pimentan Lopez, care este vicepreședintele Comisiei FAM și care o înlocuiește pe Iulia Plencovița, care este președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Dragi colegi, aș vrea să vă prezint audierea de astăzi. Avem câțiva invitați excelenți. Nu vreau um, să iau din timpul lor prea mult, dar aș vrea doar să vă fac o prezentare generală a subiectului nostru de astăzi. Este un aspect foarte important, traficul de femei și de copii în contextul migrației. E vorba de un subiect pe care îl cunoaștem cu toții, avem cu toții o părere despre acesta, însă astăzi vrem să îl aprofundăm, să vedem cum reacționăm noi la acest fenomen, care este răspunsul legislativ, răspunsul de soft power și cum putem să reacționăm mai precis și mai țintit la acest fenomen. Desigur, am discutat despre traficul de ființe umane în mai multe rânduri în ambele comisii. Astăzi însă ne vom concentra pe traficul în contextul mișcărilor migratorii. Știm cu toții că traficanții profită de vulnerabilitatea persoanelor în acest context. Activitățile infracționale se pot dezvolta în așa numitele zone gri, pentru că nu există căi legale de acces pentru resortisații din țările terțe către Uniunea Europeană. Și, sincer să fiu, nu prea există astfel de căi legale și dacă există, există pentru că așa s-a întâmplat la nivel național, dar nu datorită Uniunii Europene. Deci, de multe ori, imigranții ajung în situații în care își riscă integritatea și libertatea în călătoria spre Europa. Sunt foarte multe situații periculoase. Recent ne-am deplasat în Niger, ruta Agadez și recent în Libia și am încercat să înțelegem, să investim și să răspundem la nevoile zonelor cele mai afectate. Am văzut femei în centrele de custodie publică din Libia cu ochii mei. Am văzut uh, și um, femei uh, de la unitatea din Agadez, a Organizației Internaționale a Migrației și povestea lor este mereu aceeași. Sunt uh, violate și abuzate în mod constant pe aceste rute migratorii. Deci, în comisia noastră, cred că înțelegem cu toții cât de important este să răspundem la această criză umanitară cu mijloace strategice ne vom concentra astăzi pe două aspecte principale. Vom analiza situația minorilor și situația femeilor. De aceea am reunit ambele comisii la această audiere. Acum îi voi da cuvântul um, copreședintei mele de astăzi și vicepreședintei Comisiei FAM, doamnei, uh, dom, uh, domnului Pimenta Lopez pentru a introduce vorbitorii. Moraes, e cu todo gosto că că aici estou și că, tanto... Mă bucur foarte mult să mă aflu aici și mă bucur că avem posibilitatea de a colabora la nivelul comisiilor noastre, așa cum s-a spus. Am uh, avut ocazia să pregătesc uh, câteva cuvinte de uh, cu, cu ocazia, am avut ocazia când am pregătit um, acest scurt discurs, să um, parcurg contribuțiile Comisiei FEM uh, în contextul migrației și mai ales în ceea ce privește traficul de ființe umane, mai ales femei și fete. Deci um, a fost uh, ușor să mă aplec asupra contribuțiilor directe a Comisiei FEM, care atrag atenția mai ales asupra problemelor care se confruntă femeile și fetele și uh, victimele de um, mutilări genitale sau um, problemele care se confruntă cu femeile mai în vârstă sau fetele, nevoia de sprijin psihologic uh, pentru femeile și fetele care au suferit violență fizică sau psihică, nevoia de a avea condiții de infrastructură adecvată, mai ales în ceea ce privește îngrijirile medicale și mai ales în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă, care trebuie să fie adecvate și a, um, adecvate culturii. Uh, și contextului victimelor. Și am înțeles foarte clar că mm, toate aceste texte aprobate de Parlamentul European, uh, unde a intervenit și Comisia FEM pe chestiuni de gen, era străbătută de politica migratorie a Uniunii Europene și că e nevoie de răspunsuri politice care vizează nu numai uh, combaterea directă a traficului, precum și garanția uh, faptului că modul, modul care sunt alimentate, um, aplicate aceste uh, politici nu alimentează și multe și s-a făcut deja referire la ce a spus domnul președinte. E vorba de nevoia de a avea căi legale de acces, căi sigure, pentru a se opune, pentru a pune capăt traficului de ființe umane. Iar uh, această realitate, bineînțeles, merge mână în mână cu politica externă a Uniunii Europene. În ceea ce privește traficul de persoane, trebuie subliniată condiția fetelor și fetițelor, femeilor, fetelor și fetițelor, în uh, contextul uh, traficului, pentru că există anumite condiții particulară a acestui trafic și există un motiv pentru care subliniem acest trafic al fetelor și femeilor în cadrul traficului de persoane în general. Acest trafic de persoane este o formă modernă de sclavie în sectoare cum ar fi agricultura sau construcția, iar traficul, traficul de femei și fete are o dimensiune și mai brutală a violenței, e vorba de exploatarea sexuală și prostituția care alimentează un uh, negoț sordid. Iată de ce jumătate, peste jumătate din aceste victime ajung să fie exploatate sexual și, să, și ajung în prostituție. Iată de ce în această discuție va fi foarte interesant ca experții noștri care iau cuvântul să... Că, că acești experți vor aborda contextul traficului de fete și femei uh, fie oferindu-vă informații directe, dar uh, și uh, în mod indirect, abordând chestiuni colaterale care se merg mână în mână cu traficul de fete și femei. De pildă, politica de migrație a Uniunii Europene, dar și politicile statelor membre în ceea ce privește combaterea exploatării și violenței împotriva femeilor, mai ales combaterea exploat exploatării sexuale și a prostituției. Just to see, I think if you can now, uh, um, if we can go on to the, our excellent... Acum cred că putem trece la invitații noștri care au venit astăzi să ne facă câteva prezentări eu uh, va trebui la un moment dat să plec uh, pentru o întâlnire cu privire la regulamentul Dublin. Uh, nu e lipsă de respect, dar e foarte important să particip la această ședință. Vreau să mulțumesc ambelor secretariate pentru că au invitat vorbitori atât de distinși astăzi aici și cu siguranță că vom uh, lua măsuri uh, ca urmare a prezentărilor. Chiar dacă nu sunt foarte multe persoane prezente în sală, sunt foarte mulți care ne urmăresc online um, și foarte mulți membri ai Parlamentului uh, au lucrat pe acest subiect um, cu aut inițiative legislative. Se numără printre ei și colegi din sală. Acum uh, eu uh, voi, uh, îmi voi încheia intervenția și îi voi da num, cuvântul vicepreședintelui Comisiei FAM. Primeiro, ao primeiro painel, prevenção e proteção de vítimas. Avem acest um, grup de experți, combaterea traficului de persoane, vom um, asculta diverse puncte de vedere. Mai întâi abordarea instituțională a IOM, doamna Ambrozini, care ne va vorbi despre un studiu efectuat de UNICEF, apoi o perspectivă mai uh, academică, să spunem, din punct de vedere antropologic, uh, o dimensiune antropologică care, despre care nu se vorbește întotdeauna, domnul Mihalco, și apoi dăm cuvântul doamnei Agatis pentru a ne prezenta o dimensiune pe teren. Dumnea ei eh, lucrează cu un ONG care se confruntă, care încearcă să ajute femeile din Nigeria, victime ale traficului. Și eh, dau acum cuvântul domnului Ambrozini, timp de 8 minute. Thank you very much. Uh, thank you, chairs, and <clears throat> thank you for Mulțumesc, domnilor președinți, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a face o prezentare în această audiere comună. Desigur, protecția victimelor traficului de ființe umane este unul dintre aspectele principale de care mă ocup eu, dar cred că este și unul dintre domeniile de politică în care este nevoie de o reacție rapidă și eficientă. Modul în care tratăm și reacționăm la traficul de ființe umane definește tipul de societate pe care ne-o dorim și pe care vrem să o construim. Este un moment extrem de oportun, date fiind fluxurile migratorii din Europa. Este extrem de important să ne ocupăm acum de acest subiect. Dați-mi voie să vă ofer câteva elemente de context să vă spun câteva lucruri despre traficul și migrația în zilele noastre. Fenomenele migratorii și traficul de femei și de minori sunt uh, datorate unor realități diferite care trebuie luate în considerare. De multe ori, răspunsul nostru la problemele migratorii este uniform și este definit de unul sau două elemente. Și avem impresia că putem reacționa într-un singur fel și putem rezolva toate problemele, dar nu e așa. Trebuie să avem în vedere diversitatea situațiilor în care se găsesc femeile și minorii migranți, astfel încât să găsim soluții mai adecvate și câteva cifre, pentru că sunt importante și sunt singurele aspecte obiective. Acestea ne ajută să înțelegem mai bine contextul și să definim situațiile. Când vine vorba de fenomenul migratoriu, de migrație în rândul femeilor și al minorilor, observăm că aproximativ 44,3% din lucrătorii migranți din lume sunt femei și proporția de femei cu calificări înalte care migrează din motive de muncă a crescut și ea semnificativ. Aspectul negativ este următorul. Observăm că femeile sunt grupul cel mai afectat de migranți sunt ce, cele mai afectate de infracțiunile de trafic. Aproximativ 71% din toate victimele de traficului identificate sunt femei. În Europa, 3 din 4 victimele traf- vict- eh, victime ale traficului sunt femei. Deci, procentul femeilor care cad victime acestui fenomen este foarte ridicat. Migrația în rândul minorilor și aceasta este în creștere și este cauzată și este accentuată de diferiți factori. Există mai multe categorii de minori migranți. Minorii care migrează ca parte dintr-o unitate familială, minorii care migrează neînsoțiți, la toate vârstele, inclusiv la vârste foarte fragede. Și de asemenea, îi aveți pe minorii care sunt separați de membrii familiei, de părinți sau de alte rude, cu care aceștia au întreprins călătoria, au fost separați uh, undeva pe drum, fie pentru că cineva s-a pierdut sau fie pentru că un membru al familiei a murit în timpul călătoriei și minorul a rămas neînsoțit. Diferitele grupuri și diferitele tipuri de minori sunt uh, expuse diferit la pericolul traficului, al, ebuz, al abuzului și al exploatării, dar și la alte situații vulnerabile. Știm că traficul de ființe umane țintește diferite tipuri de exploatări. Când vine vorba de femei și de fete, 96% dintre acestea sunt traficate în scopuri de exploatare sexuală. Și Celelalte procente sunt traficate din alte motive. Aici includem și minorii. De aceea avem de-a face cu un fenomen extrem de complex și dificil de abordat. Un alt element pe care ar trebui să-l avem în vedere este important pentru toate, parlament, pentru toate parlamentele în toate statele membre și pentru acest parlament. Și anume faptul că traficul de minori a crescut în Europa în ultimii 2-3 ani. Când vorbim, deci, despre combaterea acestui model de trafic și vorbim despre combaterea traficului în toate regiunile din lume, mai aproape sau mai departe de Europa, avem dreptate, dar nu mai parțial, <coughs> pentru că foarte mult din acest trafic se întâmplă în Europa și combaterea, măsurile de combatere a traficului trebuie să fie puse în aplicare în Europa, nu numai în Africa de Nord sau în Balcanii de Vest sau în alte zone din lume. Când vine vorba de unitatea comună al um, și studiul Unității Comune al Organizației Mondiale a Migranților, călătorii Sfârșitoare, tineri și copii în Mediterana, riscul de trafic și de exploatare. Așa cum vă spuneam, vulnerabilitatea femeilor și a minorilor pe această rută este foarte reală și depinde foarte mult de cum călătoresc, dacă călătoresc singur sau în grup, dacă încearcă să scape de situații de conflict, de război sau dacă migrează din motive economice. În acest studiu am analizat și factorii de risc care duc la creșterea vulnerabilității. Aceștia trebuie luați în considerare și combătuți la timp, astfel încât să se poată asigura mai multă protecție. Am observat de asemenea că migranții de toate categoriile, în special femeile și minorii care călătoresc pe ruta central-mediteraneană, sunt mai expuși riscurilor de exploatare sau de a cădea victimă traficului de ființe umane. Foarte mulți migranți care călătoresc singuri, desigur, sunt mai expuși acestui risc specific, iar minorii sunt extrem de vulnerabili practic, uh, riscul de abuz și de trafic uh, pentru minori este disproporționat. Aceștia sunt traficați pentru exploatare, pentru trafic de organe, dar și pentru alte forme de abuz. Aproximativ 78% din minorii care au călătorit pe ruta central-mediteraneană către Europa au raportat um, abuzuri fizice sau uh, psihologice foarte serioase sau alte forme de abuz. Și cred că aceste cifre ar trebui să ne dea de gândit și uh, să ne facă să analizăm bine măsurile pe care le luăm pentru zona central-mediteraneană. Poate că ar trebui să nu mai încercăm să evităm ajungerea pe teritoriul Europei cu orice preț și să ne gândim la cum putem să îmbunătățim situația celor care încearcă să ajungă în Europa, în special celor care sunt expuși la aceste abuzuri. Cred că ar trebui să încercăm să le îmbunătățim situația și să nu îi mai lăsăm să se rătăcească pe Mediterana, pe nave care nu au dreptul să amareze niciunde în porturile europene. Libia. Foarte multe abuzuri. Aproximativ 47% din minorii din Libia au raportat că au fost răpiți sau că au fost reținuți împotriva voinței lor. Unul din patru minori au raportat detenția arbitrară sau închisoarea fără nicio acuzație sau fără acces la căi reparatorii. Toți uh, minorii intervievați au raportat um, că au fost martori la o formă de tortură, de infracțiune violentă sau că ei au trebuit să le execute. Aproximativ 63% din, la sută din minorii care s-au deplasat către Libia au mers în intenția de a rămâne acolo, dar apoi au hotărât să continue călătoria spre Europa din cauza că au fost supuși violenței. În ceea ce privește uh, răspunsul, reacția noastră, cred că sunt important de luat în calcul trei sau patru aspecte principale. Traficul este o infracțiune, dar este și o afacere. Cineva se ocupă de trafic și altcineva folosește serviciile acestor persoane. Și cred că trebuie să răspundem la fel de puternic împotriva celor care se ocupă de trafic, dar și împotriva celor care folosesc serviciile traficanților, cei care apelează la servicii de exploatare sexuală sau de altă natură. Și nu cred că avem în Europa măsuri suficiente în acest sens. Cred că ar trebui să sporim astfel de măsuri, ar trebui să consolidăm cooperarea între statele membre când vine vorba de anchetă și urmărire penală. Avem foarte multe lacune de colmatat acolo. De asemenea, trebuie să insistăm ca sectorul privat să introducă practici durabile, să acorde condiții mai bune de lucru și să aibă o metodologie foarte clară de ocupare a forței de muncă. Mai sunt foarte multe lucruri de spus, dar cred că deja mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru... Palavra, Victorie. Mulțumesc. Victoria Mihalco are acum cuvântul pentru a ne împărtăși punctul de vedere al unui antropolog. Vă mulțumesc foarte mult. Um, o să vă vorbesc mai mult despre educație și rolul său în prevenire. Traficul de ființe umane are mai multe manifestări și e nevoie de soluții multifacetate de, de cultură și de tipul sclaviei. E nevoie de protecție, uh, um, urmărire justiție și, um, uh, o, și asistență oferită. Eu uh, văd care sunt diferențele între estul Europei și vestul Europei. Vreau să, vă, să ridic câteva aspecte. Din, din, democrațiile tinere sunt fragile și um, iluzia egalității între sexe creată în, în vremea comunismului se menține femeile și fete au un statut social mai redus și nu au o poziție economică și socială. Populația Roma, de pildă, este și mai discriminată în Europa de Est, iar în unele regiuni afectate de unele regiuni sunt afectate și de sărăcie. Conform uh, unui studiu recent, dintre cele mai sărace 17 regiuni din Europa, 9 se află în Europa și Ungaria. Dar fiindcă în Ungaria mobilitatea socială este foarte redusă, va dura 200 de ani, 7 generații pentru uh, cei care s-au născut în sărăcie să ajungă la clasa de mijloc, la fel ca în India și China. Iar uh, media OCDE este 4,5 pentru mulți, posibilitatea de a face bani rapid sau migrația pot reprezenta singura sursă de schimbare. Acest, punând toate astea la un loc, nu e surprinzător că Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt în topul țărilor traficul ființe umane, dacă ne uităm la rapoartele Comisiei Europene din 2017 privind combaterea traficului de persoane. Iar uh, idealul vieții de Occident este foarte atrăgătoare pentru persoane din estul Europei sau din afara Europei care fug din fața conflictelor, din fața problemelor climatice, lipsa de securitate sau pur și simplu lipsa de șanse. Ne întrebăm atunci cât de eficient suntem în domeniul prevenirii, dacă nu putem să facem uh, să rezolvăm cauzele, cum ar fi inegalitatea globală, printre altele și uh, care merge mână mână cu sclavia. Dar există inițiative promițătoare de la diversi actori, uh, programe de prevenire în domeniul educației și formării. Unde lucrez eu? Asociația noastră Antropolis a fost inspirată de ideea copiilor de a deschide un muzeu a sclaviei în Liverpool, pentru a învăța pe copii despre acest fenomen. Eu v-am uh, am adus aici un uh, manual pe care puteți găsi pe internet um, gratuit uh, pentru a vă arăta cum folosim noi această idee. E vorba despre combaterea sclaviei și această astfel de metodologie vrea să încurajeze pe profesori, pe, pe formatori să discute aceste subiecte sensibile. Uh, prin, uh, prin studii și prin uh, cursuri. Avem formări pentru profesori, pentru a, le, pentru a învăța cum să desfășoare aceste activități. Am lucrat cu peste 200 de copii și 2000, 200 de profesori și 2000 de copii. Până acum am creat o ediție uh, alternativă pentru adulții interesați. Am făcut multe ateliere în școli. Și Uh, în fiecare clasă, cel puțin erau, existau copii care erau victime ale abuzului pe internet, abuzul cibernetic sau aveau probleme acasă și uh, asta confirmă faptul că uh, copiii sunt foarte vulnerabili, mai ales în copii orfani sau în familii um, familii care în alte familii. Aceste uh, și e, e nevoie de măsuri speciale de protecție pentru aceste instituții. Educația joacă un rol foarte important în protecția, în protecția fiindcă uh, ajută pe copii să-și înțeleagă drepturile, le um, crește încrederea în sine și um, competențele. Unul dintre cele mai importante proiecte în America a început în 2015 când Departamentul de Educație American a publicat un ghid uh, pentru uh, profesori de identificare a cazurilor de abuz uh, și de comportament abuziv în școală. Uh, ce faci dacă uh, identifici un caz de trafic de ființe umane? Uh, și nu numai, să răspunde și alte întrebări, dar uh, uh, există un astfel de protocol în America, dar în, în Europa nu există și noi suntem departe de standardele existente. Trebuie spus că discurs, trebuie să spun că uh, s-au creat, s-a creat o platformă online care oferă un for independent experților din Bulgaria, Macedonia, uh, și Moldova și așa mai departe de a face schimb de metode și de a găsi resurse pentru um, a lupta împotriva traficului de persoane. Și uh, avem și discuții în afara internetului în ceea ce privește părțile implicate și între mass media fiindcă um, jurnalismul de investigație și, um, iată, în, în, filmele sunt foarte importante și lucrăm și cu um, în domeniul juridic, cu avocații, judecători și așa mai departe. Și câteodată uh, protect, în ceea ce privește protecția, nu avem decât o conferință anuală, iar uh, atelierele, formările ne oferă posibilitatea de a face schimb de păreri. În afară, iar aceste inițiative se concentrează asupra comunităților vulnerabile și sistemelor de protecție. Iar experții din domeniu analizează traficul și în ceea ce privește um, victimele, distribuția și, în, uh, și um, cererea, cei care beneficiază de aceste servicii. Avem nevoie de mai multe servicii de prevenire. Trebuie să ne folosim de toate ocaziile pentru a combate traficul de persoane din cât mai multe unghiuri. Și asta este normal în zonele une, uh, unde uh, făptașii sunt uh, grupuri restrânse cu un context cultural asemănător victimelor. Vrem să transmitem mesaje clare unui anumit grup de persoane, de pildă. Uh, pot fi vizate persoane care își părăsesc uh, țara din origine prin ateliere dinaintea plecării sau um, prin campanii mass media la, nivelul opiniei publice pentru a schimba um, percepția victimei prin expoziții și așa mai departe. În ceea ce privește uh, dialogul cu privire la azil și raportul din acest, uh, din acest uh, privind azilul, trebuie să existe politici de dezvoltare pe termen lung, nu numai politici de returnare a migranților. Mai ales dacă e vorba de Libia, Iordan, Moldova, trebuie să se um, facă o cercetare profundă și acolo unde se poate trebuie să existe un parteneriat cu ONG-urile locale. E clar că urmărirea în justiție protecția martorilor trebuie să uh, fie demarată rapid, dar e nevoie de o schimbare de atitudine. Asta durează. Cartografierea probleme, evaluarea nevoilor și stabilirea de rețele durează. Introducerea microcreditelor, uh, oferirea de locuri de muncă, oferirea de educație de calitate și consolidarea egalității iarăși durează. Abordarea holistică este singura noastră șansă, chiar dacă durează foarte mult și la început necesită mai multe investiții financiare și crearea de coaliții cum ar fi alianța 8,7 uh, care aduce la un alt actor pentru a atinge scopurile de dezvoltare ale uh, mileniului și pentru a pune capăt sclaviei. În final, vă urez tuturor o Europa uh, care să aibă o politică de migrație care să meargă mână în mână cu drepturile omului și uh, politici de dezvoltare care să aibă un adevărat parteneriat între nord, est, est, între nord, sud, est și vest. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Ehm, eh, Mulțumesc, doamna Mihalco. Acum avem posibilitatea de mm, a avea mm, niște informații de pe teren, o mărturie mai aproape de glasul victimelor. O invit pe ehm, doamna Agatiz, eh, care eh, este alături de noi să ia cuvântul uh, pentru o scurtă intervenție de 8 minute. Mulțumesc foarte mult. Credeam că o să iau cuvântul mai târziu, dar, mă rog. Eu lucrez cu un ONG care sprijină victimele traficului, mai ales din Nigeria, dar și din Europa de Est. Am discutat cu femeile și le-am întrebat pe cele care traversează Marea Mediterană. Majoritatea sunt din Nigeria. L-am întrebat, de ce, de ce fac asta? De ce au trecut uh, Marea Mediterană? Și deci dacă și dau seama ce pericol, cu ce pericol se confruntă când uh, încearcă să traverseze mai, Marea Mediterană pe bărcile acelea uh, uh, periculoase. Ne-au răspuns că da, știu cu ce pericol se conform, confruntă, dar merită să riște, pentru că alegerea pe care o aveau era să moară rapid uh, în mare sau să moară încet de pe urma foametei și sărăciei. Sărăcia extremă, lipsa de șanse, îi face pe oameni să plece. Oamenii nu migrează dacă nu au un scop, uh, cum ar fi studiile sau dacă nu sunt uh, împinși de conflict. Oamenii pleacă din cauza faptului că condițiile de acasă sunt de nesuportat și caută uh, o șansă. Și acest lucru este valabil pentru nigerienii care traversează Marea Mediterană în bărcile atât de periculoase pentru a ajunge în Europa. Femeile sunt cele care sunt cele obligate să plece de cele mai multe ori. Mai de mult, traficul um, se desfășura altfel pe calea aeriană, pe calea feroviară. Acum însă majoritatea sunt uh, traficate să ajungă în Libia, iar după aceea din Libia ajung în situațiile foarte riscante și periculoase pe care le cunoaștem. Unele femei sunt uh, obligate să plece pentru a ajuta financiar familia. Iar, cum am spus, majoritatea sunt femei și copii. Majoritatea tuturor femeilor uh, din Nigeria spun că au fost abuzate sexual. Eu am fost în tabăra Mineo din Sicilia de câteva ori în 2015-2016, iar femeile pe care le-am intervievat acolo mi-au spus toate, toate, fără nicio excepție, că au fost, uh, au, fost uh, au suferit violență sexuală și nu numai sexuală, bineînțeles. Multe dintre ei uh, până, la, până la urmă rămân însărcinate Majoritatea sunt victimele traficului și până la urmă vor ajunge în rețelele de prostituție din Europa. În comparat statisticile femtelor și femeilor care sosesc pe Marea Mediterană în Italia și sunt identificate în, în tabere. Doar un procent foarte mic eh, este înregistrat în adăposturile oficiale. Ce se întâmplă cu celelalte? Unde, unde se duc femeile și fetele acestea? care sosesc uh, cu bărcile. Iar răspunsul pe care l-am primit uh, vorbind cu femeile este că majoritatea sunt uh, preluate direct de la adăposturi și duse duse de exploatatorilor care au deja informații, știu cum să, să ajungă la ele și cum să le scoată din adăposturi. Deci, după cum știm, majoritatea celor care sosesc sunt uh, tratate ca victime ale traficului sau migranți economici în majoritatea țărilor economice nu există nicio diferență în ceea ce privește tratamentul pe care îl primesc. În unele țări, cum ar fi Italia, din fericire există programe pentru sprijinirea victimelor de trafic și pentru a se asigura că pot să-și depășească situația de să iasă din situația de exploatare, dar, dar lucrurile nu stau la fel în majoritatea țărilor europene și asta creează foarte multe probleme în ceea ce privește o abordare uniformă pentru victimele de trafic și exploatare și pentru sprijinul acestora. Întrebarea care se pune este ce fel de uh, recomandări se pot face, ce fel de soluții putem oferi ca ONG-uri. Uh, noi uh, considerăm că în uh, mare parte a Europei se întâmplă următorul lucru. Se încearcă să se soluționeze consecințele însă, și nu, însă nu s-a uh, pus atenția pe cauze. Care sunt cauze? Am spus asta. Oamenii pleacă din cauza condițiilor de trai, pentru că aceste condiții de trai sunt insuportabile. Caută șanse mai bune. În cercetarea noastră cu femeile pe care le sprijinim și cu bărbați, fiindcă dacă mergeți acum în uh, orașe din Italia, dat fiind faptul că au sosit atât de mulți migranți, veți vedea și mulți tineri acolo. Și mulți dintre acești tineri Stau în fața magazinelor cu mâna întinsă, cerșesc. Eu am vorbit cu mulți, cu mulți în diverse locuri. Și eu și colegii mei și uh, ce am aflat. Ei ne spun că <coughs> dacă am avea posibilitatea să ne întoarcem acasă și dacă am fi sigur că dacă ne întoarcem acasă nu ne vom uh, regăsi în aceleași condiții care ne-au făcut să plecăm, am plecat imediat. Dar această posibilitate nu există fiindcă nu ă, știm ă, la ce ne întoarcem când ne întoarcem acasă. Pentru ei, pentru majoritatea dintre ei, nu e posibil nici să rămână în Europa, fiindcă nu sunt slujbe, ă, mulți n-au documente și deci ce să facă acești oameni? Iar apoi ne uităm la condițiile sociale, la modul în care țările europene, cetățenii europeni primesc acest val de migranți și vedem ce tot felul de probleme care apar, conflictele sociale în țări unde nu s-a întâmplat niciodată asta până acum, începe să, se, să manif- începe să manifeste toate aceste lucruri. Întrebarea noastră ca ONG-uri este cum, ce facem de acum încolo? Ne-am, am, ne-am gândit foarte mult la aceste chestiuni în organizația noastră și unele dintre proiecte erau proiecte pilot în țările de origine, cum ar fi Nigeria de unde vin uh, aceste victime, o parte din aceste victime. Și am, prin aceste proiecte doream, în primul rând, mi-amintesc când uh, am făcut uh, cursurile doctorale, am studiat Convenția de la Lome, sprijinul UE la țările ACP. Și um, se dorea oferirea de sprijin economic țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta. Dar rezultatul cercetării mele în acest domeniu a fost, uh, din păcate, că Convenția de la Lome nu și-a atins obiectivele. Nu pentru că n-ar fi fost posibil, posibil, ci din cauza modului în care a fost aplicată. Deci trebuie să ne întoarcem și să analizăm cum sprijină Uniunea Europeană țările în curs de dezvoltare. Care sunt programele de dezvoltare care se aplică acum? Nu e vorba doar de relații interguvernamentale. Nu doar așa se pot face lucrurile. E vorba și despre posibilitatea ca ONG-urile, când vorbim despre ONG-uri, vorbim despre companii uh, non-profit. Dar uneori ne dăm seama că organizațiile lucrative, marile companii lucrative, pot să obțină resurse necesare pentru a vrea să facă ceva în țările în curs de dezvoltare și în momentul în care uh, în care se poate obține profit, atunci aceste programe de dezvoltare nu sunt cele care, de care avem nevoie pentru a pune capăt acestei situații. Dacă vrem într-adevăr, dacă vrem într-adevăr să găsim o soluție crizei imigrației, trebuie să ne întoarcem la începuturi și să ne asigurăm că țara de origine este, va, va fi o parte integrantă a acestui proces. Trebuie să ne asigurăm că țările de origine sunt aduse la masa discuțiilor și sunt ajutate să-și dezvolte propriile țări, astfel încât cetățenii lor să nu mai vrea să plece. În al doilea rând, armonizarea mecanismelor de trimitere naționale. Trebuie revizuite și armonizate uh, și armonizată această abordare uh, uniformă pentru sprijinirea victimelor. O altă recomandare o reprezintă sprijin acordat de alte țări europene acelor țări care sunt în linia întâi, cum ar fi Italia și Grecia. Sunt țările care primesc cei mai mulți migranți care vin pe mare. Și trebuie, să, trebuie ajutate să facă față acestui flux de migranți. Apoi, trebuie să facem ceva și cu cererea de servicii sexuale care alimentează traficul. Acest subiect este unul mai sensibil trebuie totuși găsită o soluție, trebuie să facem ceva. În activitatea noastră ne-am, ne-am dat seama că există această cerere și de asta avem un număr atât de mare de femei care sunt traficate. Deci trebuie să se facă ceva și în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Agatiz, pentru această mărturie extraordinară din partea de, a unei realități crude și violente uh, se, Orzam Shire spune că nimeni nu uh, pleacă de acasă toată lumea care pleacă de acasă pleacă de acasă fiindcă e amenințată de primejdii mari și uh, acum uh, avem ocazia de a reflecta mai mult asupra acestui subiect. Avem uh, trei persoane care doresc să ia cuvântul și vă rog să fiți foarte succinți, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție, începând cu doamna Maite Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă spunem cât de mult vă admirăm pentru ceea ce faceți. Suntem aliații dumneavoastră, vreau să vă spunem acest lucru, dar avem nevoie cât mai multe informații pentru a scoate la iveală o parte din ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră ați vorbit, uh, ne-ați vorbit în termeni relativ, dar noi avem nevoie de estimări clare, de cifre, dacă se poate. Câte, câte fete și femei sunt afectate de ce ați spus dumneavoastră? și pentru copii. Câți copii care sunt afectați de furtul de organe? Avem cifre pentru că pentru noi, pentru a atrage atenția asupra acestui subiect în opinia publică este foarte important, pentru că opinia publică nu este sensibilizată și pur și simplu a fost dezumanizată. Trebuie să uh, avem să aducem caracterul uman din nou și avem nevoie de estimări, cifre și estimări cantitative. Apoi, Vorbim acum uh, despre 9.000 de persoane care s-au, s-au înnecat în Marea Mediterană. Am putea estima și numărul persoanelor care au fost violate uh, și exploatate în acest, uh, în acest proces sau câți copii au fost afectați de traficul de organe. Am putea să transmitem un mesaj foarte clar pentru a umaniza toate aceste discuții. Apoi, există țări europene care ne pot ajuta, care pot fi un exemplu pentru noi. În ceea ce privește ce s-a întâmplat în ultimii trei ani și eh, vă întreb acest lucru, vă întreb de fapt acest lucru pentru că nu cunosc statele. În Catania, ni s-a spus acum câteva zile că, ehm, că a scăzut numărul de sosiri din Libia, dar că a crescut numărul eh, sosirilor din eh, Tunisia și ne temem că sunt deținuți acești oameni în Libia. Ne puteți da niște indicații în acest sens și încă o dată felicitări și mulțumiri profunde. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Vreau să adresez o întrebare domnului Ambrozi. Comisia Libe este extraordinară. Uneori ne certăm, uneori discutăm chestiuni foarte importante și alteori pur și simplu ascultăm. Ascultăm mesajul experților, martorilor, care trebuie să fie ascultate, să ne dea de gândit. Și când vine vorba de traficul de persoane, de exploatarea ființelor omenești, despre asta este vorba. Iar vreau să vă o întrebare. Vorbim despre exploatarea femeilor, despre exploatarea sexuală a femeilor. Uneori eh, suntem lăsători și ne gândim că are loc altundeva, nu la noi acasă. În Libia se exploatează femeile în scopuri sexuale. Dar nu e adevărat. Se întâmplă aici. Se întâmplă în Europa și în partea cealaltă a Mării Mediterane. Trebuie să facem ceva. Mai devreme sau mai târziu? Mai devreme, mai degrabă decât mai târziu. Și vreau să vorbesc despre experiență personală. Am uh, fost o dată membru al Ministrului de Justiție în Spania și am făcut parte dintr-un Consiliu de Miniștri care vorbea despre incriminarea prostituției în întreaga Europa. Unele state membre au ridicat această idee. Suedia, de pildă. Și s-a avut discuții înflăcărate privind posibilitatea de a urmări în justiție penal prostituția în toată Europa. serios, pentru că sunt mari provocări în ceea ce privește dreptul penal, aplicarea dreptului penal și crearea de politici penale împotriva criminalității. Dar deocamdată, dar de atunci situația nu a făcut decât să se înrăutățească. Și uh, aici sunt interese financiare mari, un mare afaceri. Sunt unele state membre unde exploatarea femeilor în scopuri criminale, deci exploatarea femeilor pentru prostituție, este este uh, principala formă de criminalitate organizată, care merge mână în mână cu alte forme de criminalitate criminalitate organizată. Ce părere aveți dumneavoastră despre posibilitatea de a aborda din nou acest subiect la nivel european? Fiindcă există acum un, avem acum un temei juridic care nu exista acum 10 ani înainte de tratatul de la Lisabona. Deci nu-l aveam în 2004 când a fost eu ministru de justiție. Acum să avem temeiul juridic pentru incriminarea crimelor grave transfrontaliere la nivel politicilor și la nivel politicilor penale. Ați putea să ne spuneți mai multe despre asta? Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, eu vă rog frumos să fiți mai succinți cu întrebările pentru a putea avea apoi timp de răspuns. Um, mulțumesc mult. Mulțumesc colegilor care au adus în discuție acest subiect atât de important și mulțumesc că ați vorbit și de cerere. <clears throat> Am lucrat pe această nouă legislație în domeniul traficului și am insistat să existe o dispoziție care să vorbească de pedepse pentru cei care au achiziționat aceste servicii, însă nu am avut nicio șansă să treacă. Sper că pe viitor să obținem legislație în acest sens. Am lucrat și eu cu organizații non-guvernamentale, am mers împreună cu poliția în Suedia și am întâlnit și prostituate din Nigeria. Am avut contacte repetate cu o organizație de voluntari din Suedia numită Talita, care ajută victime de trafic din Suedia. Aceste organizații voluntare au nevoie de o rețea corespunzătoare. Trebuie să ai puterea de a reacționa și de a da exemple bune. De aceea cred că e important ca organizațiile din Europa care lucrează în acest sens să aibă o rețea, să formeze o rețea. Poate că aveți deja contacte bune. Ați avut și contacte cu organizații din Nigeria, din Libia? Știm că de multe ori aceste victime se întorc în țările lor. M-ar interesa ce ne puteți spune în acest sens. Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor uh, oaspeților noștri. Am o întrebare pentru doamna Iroco. Acum 35 de ani am avut un uh, număr mare de oameni care au plecat în, spre vest. În Polonia am uh, instituit atunci legea marțială. Economia era în uh, descreștere, oameni plecau, alții stăteau acasă din diferite motive. multe motive psihologice. De ce m-ar interesa criteriile, motivele pentru care se pleacă. Deci întrebări specifice. De ce Nigeria? De ce avem uh, atât de mulți oameni din Nigeria care vin uh, în Europa? Este totuși o țară bogată în resurse naturale. S-ar putea dezvolta, de fapt se dezvoltă. În al doilea rând, ați menționat faptul că femeile sunt adesea victime, sunt obligate să-și părăsească țara. Dar de unde se începe există ce alte destinații există pentru migranți din Nigeria? Aș dori să mai știu care este rolul familiilor care uh, trăiesc deja în Europa. Polonia are uh, niște legături cu Nigeria. Avem un fotbalist polonez care a venit din Nigeria. Eu am un uh, coleg în Parlamentul uh, polonez care vine din Nigeria. Există așadar oarecare legături, dar m-ar fi interesat să știu care sunt uh, motivele pentru migrație. Mulțumesc, doamna Bjork. Mulțumesc. Mulțumesc uh, oaspeților noștri. Comitetul de gen a lucrat de ani de zile pe acest subiect și ne inspiră nu doar ceea ce fac experții, ci și organizațiile de voluntari. Mi se pare că ar fi important să ne concentrăm din nou asupra acestor aspecte. Oricine a fost uh, în astfel de tabere de refugiați a cunoscut și oameni din uh, Nigeria și din alte țări, oameni blocați acolo care așteaptă să fie deportați. Mi-e clar că mulți sunt victime ale traficului de persoane sunt închiși acolo în loc să li se ofere ajutorul și serviciile de care ar avea nevoie. E clar că sistemul nostru nu funcționează. De aceea cred că acele mecanisme naționale tip referral ar fi foarte utile ca să putem identifica victimele care să-și poată, să poată bucura de drepturile lor și să nu ajungă la închisoare. Ce putem face noi este să ajutăm aceste organizații de voluntari, organizații precum UNHCR și Organizația Mondială pentru Migrație, care lucrează la punctele de sosire unde aceste victime pot fi identificate. Și atunci mm, putem oferi acestor fete și femei susținerea de care au nevoie. Trebuie să studiem însă și soluțiile pe termen lung, trebuie să lucrăm pe acestea. Am vorbit de diferite tipuri de cooperări, de strategii pentru diferite părțile lumii, inclusiv pentru Africa. Să nu cheltuim toți banii pe securitate și apărare. Trebuie să investim în dezvoltare durabilă. Aș dori să mai aflu și ce părere avem despre această mișcare de migrație. Climatul politic este unul deloc îmbucurător în acest moment, dar să Trebuie totuși să punem întrebările corecte. Există atât de puține rute legale de migrație, iar traficanții exploatează acest lucru. Eu, de exemplu, vin din Suedia. Avem măsuri eficiente în vigoare care previn traficarea uh, pentru că ne concentrăm pe cerere. Nu îi uh, acuzăm pe cei expuși la prostituție, dar nu e ok să achiziționez aceste servicii de la lucrători sexuali. Asta doream să știu pentru persoanele exploatate, care sunt uh, țările țintă și din ce țări de origine provin. Mulțumesc! Acum îmi revine rolul dificil de a, cere, de a cere experților noștri de a condensa toate răspunsurile în uh, șase minute și, bineînțeles, nu se va putea să se răspundă tuturor. Vă rog să fiți foarte conciși și în două minute să faceți câteva comentarii, poate un răspuns mai țintit. Eu aș propune să începem în ordine inversă, să începem cu doamna Agatiz. Thank you. Mulțumesc. Foarte pe scurt, încerc să răspund în felul următor. Cum pleacă femeile care pleacă? În mod normal sunt abordate de persoane netraficanți în uh, zona Benin din Nigeria. Guvernul lucrează de anul trecut cu un task force acolo care încearcă să trateze situația și să identifice pe acei care nu sunt traficanți, dar care atrag aceste femei. Uh, aceștia au fost arestați. În același timp, guvernul nostru trimite oameni în Libia pentru a recupera de acolo oameni uh, blocați acolo. Din februarie sau martie acest an au fost aduși înapoi 7-8 mii de persoane. Sigur, e și o problemă de resurse din păcate, nu, nu se mișcă pe cât de repede și-ar dori. În ceea ce privește familiile care se află deja în Europa, e un rol minim. Adică foarte puțini oameni ajung prin Mediterană la familii. Majoritatea familiilor care trăiesc legal aici merg pe căile legale, nu-și aduc membrii familiei pe căile acestea atât de periculoase. Știu că există legături între Polonia și Nigeria. Baza există așadar pentru ca uh, Polonia să susțină guvernul nostru în aceste activități prin care încercăm să ne asigurăm că oprim traficul. Da, e o țară bogată. Tehnic e o țară foarte bogată. Și eu vin din Nigeria și știu care sunt motivele pentru care aceste bogății nu ajung, nu înseamnă neapărat o situație bună în întreaga țară. E vorba de corupție, cunoaștem cu toții. Eu cred că putem recunoaște deschis aceste lucruri și ca parte a abordării europene care puteți întreba aceste lucruri la nivel uh, superior și puteți cere ca aceste lucruri să fie soluționate. Iar ONG-urile și resursele nu avem suficiente resurse noi, ONG-urile, pentru a ne desfășura activitatea. Și asta ne încurcă mult. Iar în ceea ce privește țările țintă, Germania, Olanda, Austria, Elveția, Italia, cam în acea ordine. Acelea sunt țările, nu, Italia nu neapărat, dar celelalte, deci Germania, Olanda, Austria și Elveția, poți plăti femei pentru a face sex. De aceea, acolo ajung victimele acestea. țări cu legi diferite au redus aceste sosiri și alte domenii uh, către care se migrează, țări din peninsula arabă, multe femei ajung la Dubai și sunt exploatate acolo și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Victoria Mialco. Voi lăsa mai mult timp colegilor. Eu mă voi referi doar la ultima întrebare, partea de dezvoltare și educație la care m-am referit. Dezvoltarea și tratarea problemelor la rădăcină cred că ar fi unul din cele mai importante elemente când vorbim de reducerea uh, traficului și această sclavie modernă. Pe de altă parte, n-ar mai trebui să ne concentrăm în Europa doar pe migrație ca o problemă de securitate. Trebuie să încercăm să aflăm cum putem oferi rute regulate și spațiu pentru cei care doresc să muncească, adică locuri de muncă pentru cei care doresc să vină din Africa, Asia sau alte părți ale lumii. Trebuie să înțelegem că migrația e parțial și un fenomen natural și trebuie să creăm un spațiu pentru migrația reglementată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ambrozi. Mulțumesc. Foarte pe scurt, ceea ce privește datele, cifrele, nu le am aici, dar majoritatea celor pe care le-ați cerut le avem. Vă pot trimite lista. Pot trimite lista președinților celor două comisii și le, ei le pot distribui. Altele pot fi rezumate deja Anul trecut am avut 35.000 de copii care au ajuns în Europa. 23% dintre aceștia au fost abuzați înainte să ajungă în Europa. Faceți un calcul, 23% din 35.000. Un număr important. Da, există îngrijorări și în ceea ce privește sosirile din Af- nordul Africii, numărul de sosiri care a scăzut ceea ce pe de-o parte reprezintă o veste bună. Avem și două vești proaste însă. Pe de-o parte înseamnă că mai mulți oameni sunt altundeva, adică în nordul Africii, în Libia sau altundeva și ar trebui să fim îngrijorați despre condițiile în care trăiesc, oriunde ar fi, în Libia sau în alte țări din nordul Africii și din păcate ne concentrăm prea mult pe numărul celor care ajung în Europa și nu și pe condițiile în care trăiesc cei care trăiesc acolo. Și în ciuda descreșterii acestor numere, procentajul de decese a crescut, s-a dublat aproape. Deci, cu cât ajung mai puțini, cu atât mor mai mulți în Mediterana. Estimările care nu sunt precise, sigur, dar din 2000 încoace suntem la peste 40.000 de oameni. E, e cât uh, victimele dintr-un război și asta se întâmplă la porțile Europei și ar trebui să reprezinte o îngrijorare mai mare. Suntem convinși și noi și Comisia că trebuie să pedepsim de toți cei care folosesc servicii, fie că e prostituție, fie că uh, pentru muncă în sectorul agricol în sudul uh, Italiei sau uh, activități domestice în alte părți. Conceptul fundamental acesta este. E o afacere pentru traficanți și singurul mod de a le crea probleme este să atacăm piața pe care o au. Atâta timp cât lăsăm această piață să existe, afacerea va continua, ei vor face profit și va continua. Și piața constă din utilizator pe de-o parte și în al doilea rând faptul că dacă acești oameni vor să-și creeze un viitor, bine, exploatați până într-un anumit punct, trebuie să utilizeze traficantul. Nu pot veni legal în Europa să-și caute de lucru. Aceasta e realitatea. În Europa nazistă, toți cei care voiau să folosească țările sub ocupație nazistă foloseau traficanți pentru a ieși. Deci se reacționează natural, să spunem așa, la o situație în care am pus prea mulți oameni. Atâta timp cât lăsăm aceste lucruri să continue, nu vom scăpa de problemă. Și în ceea ce privește banii cheltuiți pe securitate, e important, chiar dacă sună naiv sau idealist, dar e important uh, să nu uităm că cea mai bună investiție pe care o putem face în securitate nu e în garduri și închisori, ci să ne asigurăm că aplicăm drepturile omului peste tot unde sunt uh, încălcate în lume. Asta spune și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Este unul din pilonii pe care e construită Uniunea Europeană. Acolo trebuie investit dacă dorim să ajungem la soluția pentru această problemă. Dacă tratăm doar partea finală, mereu ne învârtim în jurul problemei fără a o trata. Mulțumesc! Mulțumesc celor trei oaspeți. Noi putem să trecem la următorul grup de oratori și îi rog pe rog pe doamna Miriam Vasiliadu, doamna Madina Iarbusinova și domnul Iari Liucu și Ana Hertz să uh, vină alături de mine la prezidiu. estando a mesa já eh, instalada. S-a instalat la prezidiu, deci putem să trecem la următorul grup de discuții, unde vom discuta despre măsuri concrete în ceea ce este combaterea traficului de persoane. O să dau cuvântul eh, oaspetelor noștri, începând cu doamna Vasiliadu, coordonatoare a Uniunii Europene împotriva traficului de persoane. Thank you very much. Thank you to the European Parliament and especially Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Parlamentului European și celor două comisii pentru interesul lor și pentru angajamentul de care dau dovadă în acest domeniu. Evenimentul de astăzi se ocupă de traficul de minori și de femei în contextul migrației. Am Câteva aspecte de menționat. În primul rând, femeile și minorii. Știm din primul raport de progres al Comisiei, știm din Eurostat, știm de la Europol că mai bine de două treimi din victimele traficului sunt femeile și fetele. Este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Știm de asemenea că mare majoritatea femeilor și a fetelor traficate către Uniunea Europeană sunt traficate în scopuri de exploatare sexuală și nu ne place să vorbim despre asta, dar aceasta este realitatea. Organizația Internațională a Migrației nu a menționat o statistică foarte importantă a crescut cu 600% numărul de femei traficate din Nigeria către Italia prin Libia începând cu 2014. Deci, în trei ani a crescut acest procent cu 600%. E foarte clară dimensiunea de gen în acest fenomen. Ce nu este foarte clar este răspunsul organizațiilor internaționale. M-am bucurat foarte mult să aud astăzi um, de la Organizația Internațională pentru Migrație că a preluat ideile comisiei și că s-au concentrat pe traficul um, de femei. De multe ori este mai ușor să ne ocupăm de traficul de minori și să uităm de traficul um, de femei. Dar, um, ca să preiau cele spuse de domnul președinte, ce facem noi concret ca să ne ocupăm de acest fenomen? Uh, Vă puteți imagina că am participat la foarte multe conferințe, la foarte multe evenimente pe care le-am organizat noi. De asemenea, am finanțat foarte multe organisme, ONG-uri, organizații internaționale și e foarte interesant de știut ar fi foarte interesant de știut, de fapt, câte dintre aceste conferințe, documente, uh, obiective stabilite au luat în calcul dimensiunea de gen sau au introdus măsuri specifice în acest sens. Poate colega de la OSCE ne va spune mai multe în acest sens. Deci este foarte important să ne amintim acest aspect și, de asemenea, E important să nu uităm că vorbim despre două lucruri în același timp. O formă foarte gravă de infracționalitate și în același timp o încălcare gravă a drepturilor omului. Știți că avem un cadru de politică foarte bun. Nu vă explica asta de fiecare dată. Avem o legislație foarte bună din 2011. Comisia deja a publicat un raport de transpunere și acum monitorizăm atât transpunerea cât și punerea în aplicare. De asemenea, avem avem și noua comunicare pe care am prezentat-o în Parlament în ianuarie. Prioritatea subliniată de această comunicare a fost tocmai aceea de a ne ocupa de toate elementele acestui fenomen infracțional. În primul rând, să urmărim banii, să înțelegem acest lanț de traficanți, să oferim acces mai bun la informație uh, ce scuze, victimelor și um, să ne coordonăm atât la nivel intern cât și la nivel extern. Și avem nevoie de acțiuni concrete când vine vorba de dimensiunea de gen și când spun concret, Cred că Comisia este ultima organizație care se poate ocupa de, această, um, de acest aspect. Și e important să ținem minte și distinția dintre băieți și fete când vine vorba de trafic. De asemenea, trebuie să ne consultăm cu Institutul pentru Egalitatea de Gen pentru a vedea cum, pute, cum putem aplica această directivă într-un mod echitabil. Trebuie să ne ocupăm și de procedurile de returnare. Săptămâna trecută, Comisia a participat și a facilitat semnarea unei declarații comune de 10 agenții europene care s-au angajat să lucreze împreună pentru a aborda problema traficului. Iată că este o acțiune ca rezultat al comunicării noastre și mă bucur de acest rezultat, pentru că e vorba de agenții care lucrează în domeniul polițienesc, cooperare judici- judiciară, azil, uh, formare pentru egalitate egalitatea de gen. Toate acestea s-au angajat să lucreze împreună și, desigur, noi vom uh, acorda în continuare finanțare. Comisia a lansat inițiativa Spotlight pentru jumătate de miliard de euro împreună cu uh, Națiunile Unite pentru a combate violența împotriva femeilor și uh, Uh, unul dintre obiectivele acestui program este să combată traficul de ființe umane. Comisia este, pare deocamdată, singura parte interesată care se ocupă în mod constant de această chestiune și are mereu în vedere această dimensiune de gen cu uh, accent pe femei și pe fete. Ne bucurăm de interesul crescut. În ultimii 10 ani, Comisia a dublat sumele acordate pentru uh, combaterea exploatării la locul de muncă în raport cu exploatarea sexuală. Traficul um, este efectuat um, în tot felul de scopuri, exploatarea locurilor de muncă, sexuală, pentru um, cerșetorie și așa mai departe. Dar dați-mi voie să vă dau câteva cifre care cred că ar trebui să ne îngrijoreze. Dați-mi voie să trec la a doua parte din titlul, migrație. Două treimi din victimele uh, traficului sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Migrația este o preocupare esențială la nivel global, nu numai la nivel european. Și nu trebuie să uităm că traficul traficul în Europa afectează foarte multe persoane, pentru că două treimi din victime sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Deci nu este ușor să spunem. Uh, nu putem doar să spunem că politica nu este adaptată la realitate. Nu putem să ne rezumăm numai la această constatare. Trebuie să ne dăm seama că se folosesc terminologii diferite, cu sensuri diferite. Și acum trec la a treia parte din titlul acestei audieri, noua formă de sclavie. Nu e vorba de o nouă formă de sclavie. Uh, nu putem spune migranți vulnerabili în raport cu cei care nu sunt vulnerabili. Nu putem face distinția între noua sclavie și vechea sclavie. Cum adică? Haideți să rămânem la definiția juridică. Haideți să respectăm standardele juridice internaționale, pentru că asta contează foarte mult. Și uh, mă bucur foarte mult că au uh, i-am ascultat pe antevorbitorii mei, sunt uh, de acord într-o oarecare măsură, dar dacă oamenii sunt vulnerabili, asta nu înseamnă că trebuie să exploatăm. Când vorbim de vulnerabilitate, ni se pare normal, da, avea 10 ani, era din Nigeria și era pe stradă singură și ce pot eu să fac în acest sens? Așa vom aborda noi acest fenomen așa o să... Asta e atitudinea pe care o să o avem. O să zicem, pur și simplu pentru că acești oameni sunt săraci, pentru că vin din zone de violență și zone de conflict sau afectate de dezastre ecologice, o să zicem doar pentru că vin din un astfel de mediu este normal să fie exploatați. Deci aș vrea să aplicăm raționamentul invers și mă bucur că Organizația Internațională pentru Migrație a preluat limbajul comisiei. Dar aici, până la urmă, vorbim despre vulnerabilitate. Nu este cauza principală și ca să preiau cele spuse de colegul din uh, Nigeria, da, de colega din Nigeria, într-adevăr, oamenii vin în Europa din toate aceste motive. Dar dacă nu ar exista cei care profită, dacă nu ar exista cei care care utilizează serviciile. Și ăsta e un eufemism pentru a spune dacă nu există cei care violează fetele pe stradă. Deci, dacă nu există acest exploatator, dacă nu există cei care cumpără serviciile victimei și dacă nu ar exista cineva care să profite enorm de pe urma acestei uh, exploatări, colegii de la Europol ne vor spune că numai traficanții câștigă aproximativ 13, 30 uh, de miliarde de euro pe an. Deci dacă nu ar exista aceștia, nu există acest fenomen și cred că trebuie să urmărim banii și să combatem această cultură care nu îi pedepsește pe traficanți și pe cei care folosesc serviciile și ar trebui să incriminăm pe cei care folosesc în cunoștință de cauză serviciile acestor rețele, pentru că jumătate din statele membre nu îi incriminează pe cei care în cunoștință de cauză folosesc serviciile unei victime când în orice alt domeniu se apelează la serviciile unei victime, există sancțiuni când cumperi, de exemplu, o geantă de firmă de pe stradă și nu ai acest drept, ești sancționat. De ce nu ar trebui să existe o sancțiune și atunci când cumperi o persoană de pe stradă? 9000 de femei și de fete din Nigeria au fost traficate în 2016 conform estimărilor Organizației Mondiale pentru Migrație. Dacă facem un calcul, înseamnă aproximativ jumătate de miliarde de euro pentru traficanți, pentru că e vorba de 5 până la 19 euro pe persoană și vreau să calculați dumneavoastră ce înseamnă asta în, ca număr de exploatatori și câți din ei au fost sancționați și dacă nu aveți un răspuns, vi le voi da eu. Niciunul. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc. Acum eh, dați-mi voie să dau eh, cuvântul lui Marie Iarnusinova, reprezentantul special al OSCE și coordonatoarea combaterii traficului de ființe umane și vă rog foarte mult să fiți succinți, să nu depășiți timpul de 8 minute pentru a mai avea și o dezbatere. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi la această audiere cu privire la acest subiect extrem de important. Comisia pentru Libertăți uh, Civile și pentru Drepturile Femeilor, dar și Institutul pentru uh, Um, uh, egalitatea de gen um, sunt demne de felicitat pentru că um, se ocupă în continuare de acest subiect. Așa cum au spus și antevorbitorii, traficul de ființe umane continuă să crească și se manifestă în foarte multe forme. Persoanele care migrează sunt expuse riscului de răpire, exploatare uh, sexuală sau trafic pentru muncă forțată și traficul de ființe umane și de, pentru exploatare sexuală, traficul de femei și de fete și acesta este o realitate. Se întâmplă chiar dacă nu li se întâmplă femeilor sau fetelor care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Într-adevăr, se întâmplă și pe teritoriul Uniunii Europene, dar a luat amploare și din cauza fluxurilor migratorii. Cei care au norocul să ajungă în Europa până își așteaptă procesarea documentelor sau, de exemplu, rămân blocați undeva între granițe, deja devin vulnerabili. Deja foarte mulți dintre ei riscă să cadă în mâinile acestor persoane care exploatează sau în mâinile organizațiilor infracționale sau să devină victime ale abuzului sexual. Desigur, aceste situații necesită eforturi concertate la nivelul autorităților naționale, al societății civile și al comunității internaționale. Subiectul pe care îl discutăm astăzi a fost discutat chiar acum două zile în cadrul Consiliului ONU al, pentru drepturile omului care a fost organizat uh, de ICNUR împreună cu OSCE. Așa cum a spus și doamna Vasiliadu, acest subiect este discutat foarte des. Însă, în ciuda legislației foarte bune a statelor membre OSCE și în ciuda angajamentelor pe care ni le-am luat cu toții la nivel internațional, în ciuda principiilor pe care le-am convenit, traficul rămâne în continuare o amenințare la adresa drepturilor omului și un abuz și ne împiedică să punem în aplicare legislația și să ne atingem aceste angajamente. Cred că legislația și punerea sa în aplicare trebuie să corespundă mai bine situației de pe teren. Deja am mai menționat aceste aspecte când am vizitat diferite țări. Desigur, vorbim despre diferite măsuri. Oficiul OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane lucrează cu 57 de state participante pentru o mai bună punere în aplicare a angajamentelor, oferă asistență statelor în identificarea victimelor traficului de ființe umane. De multe ori, acest aspect este problematic în statele participante. Chiar dacă Organizația Internațională a Muncii, Organizația Internațională a Migrației fac referire la un milion de persoane traficante, traficate, statisticile din partea statelor membre sunt destul de scăzute, prezintă cifre destul de scăzute. La fel de scăzute sunt și cifrele care reprezintă traficanții condamnați. Vrem ca justiția penală să poată să aibă o reacție mai bună și asta prin o mai bună cooperare între statele participante. În ultimii trei ani eu am întreprins um, vizite la diversele centre pentru migrație, în hotspoturile din diverse țări, în taberele de migranți din Italia, din Grecia și uh, inclusiv uh, în centrele și adăposturile din alte state participante OSCE. Oficiul meu a publicat un, un raport care se numește De la recepție la protecție și identificarea victimelor traficului de ființe umane în mișcările migratorii. Ne-am concentrat în acest raport uh, pe traficul de femei și de minori. Raportul are scopul de a îmbunătăți identificarea și protecția potențialelor victime ale traficului, atât din rândul migranților cât și din rândul refugiaților. Se concentrează pe cei responsabili și pe cei implicați în identificare și cei prezenți în centrele de recepție. Este foarte clar că E nevoie de o arhitectură armonizată la nivelul instituțiilor pentru a răspunde nevoilor acestor victime și, de asemenea, pentru a reduce riscul de trafic în rândul populației migratorii, indiferent de statutul sau de solicitările acestora. Dacă nu vom aplica toate aceste principii, riscăm ca tot mai multe persoane vulnerabile să cadă victime ale traficului de ființe umane. Victimele neidentificate și neprotejate nu fac decât să permită activităților infracționale să se dezvolte și mai mult și să submineze statul de drept. suntem mai convinși ca oricând că este nevoie de un mecanism de coordonare a diferitelor agenții care să permită folosirea unei expertize suficiente în identificarea victimelor, în schimbul de informații cu privire la victime pe tot parcursul călătoriei lor și pentru garantarea de asistență. Acest mecanism ar trebui să fie reglementat de niște protocoale formale și de orientări la nivel local și regional, prin care cei care operează în unitățile de recepție, lucrătorii sociali, personajul medical și personalul de punere în aplicare a legii să primească niște orientări foarte clare. De asemenea, cooperarea transsectorială între procurori, autoritățile de imigrație și ONG-urile specializate ar trebui să fie codificată, ar trebui să fie legiferată pentru a deveni norma. Noi am formulat constatările și recomandările cheie în acest raport, care se concentrează pe zona din Balcanii de Vest și din Mediterana. Colegii mei chiar s-au deplasat în Grecia, sunt în Grecia astăzi pentru a lucra la aceste orientări și pentru a încerca să ajute autoritățile. Aș vrea de asemenea să Menționez și eforturile biroului OSCE pentru instituțiile democratice și drepturile omului, care și-a actualizat manualul privind mecanismul național de uh, referral mecanismul național de sesizare. Acesta a fost actualizat acum un an de zile pentru a ține cont de evoluțiile migratorii. Dați-mi voie să subliniez cinci recomandări principale la care lucrăm acum și pe care sper că Uniunea Europeană ne va putea ajuta să le punem în aplicare în statele membre statele au o obligație juridică și pozitivă de a proteja victimele traficului. Directiva 33 pe 2011 le cere statelor membre să pună în aplicare un mecanism de asistență pentru a proteja potențialele victime ale traficului, inclusiv să le oferă reprezentare juridică. Victimele sunt protejate și atunci când sunt intervievate și când trebuie să aducă probe în instanță. Este recomandat, deci, ca personalul din centrele de recepție și de identificare să fie format astfel încât să identifice semne timpurii ale traficului de ființe umane. Dacă acestea sunt identificate din timp, se pot uh, aborda situațiile în mod corespunzător. Statele membre ar trebui să se asigure că există aceste mecanisme și de îndată ce se identifică semne de trafic, ar trebui să se ia măsurile corespunzătoare astfel încât ordinul de expulzare să nu poată fi executat și persoana vizată să poată avea un permis de ședere reînnoit. Apoi, o mai bună identificare printr-o mai bună colectare a datelor. În toate interacțiunile noastre cu părțile interesate și cu personalul din centrele de recepție a refugiaților, am ajuns la concluzia că e nevoie de baze de date pentru a identifica mai bine potențialele victime ale traficului de funcție umane. Aceste baze de date ar putea reflecta intervenția tuturor um, părților implicate, inclusiv a lucrătorilor sociali, dar inclusiv a celor care s-au implicat în anchetele juridice. Astfel, s-ar putea individualiza mai bine cazurile de trafic și s-ar putea standardiza răspunsurile. De asemenea, trebuie să îmbunătățim practica de protecție a minorilor neînsoțiți. Legea italiană, adoptată recent, 47 pe 2017, oferă o abordare cuprinzătoare pentru a răspunde nevoilor minorilor neînsoțiți. De asemenea, ar trebui să avem garanții suplimentare pentru a ne asigura că un minor neînsoțit nu dispare după ce a fost transferat uh, într-un centru specializat de primire. Legile care doresc armonizarea vârstei sunt și ele extrem de importante și, de asemenea, primirea inițială este și ea importantă în determinarea interacțiunii minorilor cu autoritățile. Stimați membri ai Parlamentului European, salut eforturile Uniunii Europene prezentate în comunicarea Comisiei din 2017 de a accelera combaterea traficului de ființe umane. De asemenea, aș vrea să felicit Comisia pentru semnarea acestei declarații comune, al cărei scop este acela de a consolida cooperarea pentru a eradica traficul de ființe umane. Aș dori să vă încurajez să vă mai gândiți și la recomandările oficiului meu în um, raportul cu privire la migrație pe care l-am publicat recent și abia aștept să Lucrăm în continuare împreună cu agențiile Uniunii Europene pentru a ne ocupa prin măsuri specifice de traficul de femei și de minori. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau uh, cuvântul domnului Iucu, șeful Centrului European de Crimă Organizată Europol și încă o dată vă rog foarte mult să vă respectați timpul de vorbire. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru prilejul de a-mi aduce contribuția privind acest subiect foarte important. Eu reprezint Europol, o agenție care sprijină statele membre în ceea ce privește anchetarea cazurilor de criză organizată care afectează două sau mai multe state membre. Iată de ce părerea mea va veni din uh, perspectiva prevenirii crimei organizate. Cererea serviciilor Europol a crescut. În 2013, statele membre au identificat 3600 de cazuri de criză organizată în 2016, cifra ajunsese la 500, la 5000, mă scuzați. În 2017 și primele luni, primele 5 luni 2018 am constatat că crima transfrontalieră, crima organizată transfrontalieră în Uniunea Europeană este în creștere. Principale Principale forme de criminalitate organizată reprezintă narcoticele, uh, dar și traficul de ființe umane. Există o natură multifacetată a criminalității organizate, constatăm acest lucru, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu mai multe tipuri de criminalitate simultan. Este limpede că traficul de ființe umane reprezintă o formă de crimă organizată. Și Uh, cei care sunt implicați în traficul de ființe umane sunt implicați în alte forme de criminalitate organizată, cum ar fi narcoticele de pildă. Traficul de ființe umane reprezintă o zonă de prioritate pentru politicile Uniunii Europene pentru combaterea crimei organizate în perioada 2018-2021 Europol sprijină statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a activităților pe baza acestui proces. Avem fonduri specifice pentru a sprijini statele membre în uh, anchetarea uh, cazurilor grave de trafic de ființe umane care afectează un stat membru, două state membre sau mai mult. Există partajare de informații în ceea ce privește traficul de persoane. Europol oferă și sprijin operațional pentru statele membre la nivelul anchetelor cazurilor de trafic de ființe umane și oferim sprijin în ceea ce privește punerea în aplicare a ciclului de activități în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru este de a ne asigura că se anchetează cum trebuie toate formele de trafic de ființe umane, fie că e vorba de uh, exploatare sexuală, muncă forțată și așa mai departe. Noi ne aplicăm și asupra co- confiscării bunurilor uh, și profitelor rezultate în urma traficului de uh, ființe umane. Europol, împreună cu Eurojust, evaluează uh, că rezultatele reprezintă uh, sub 2% uh, în ceea ce privește confiscarea bunurilor și profiturilor. Ceea ce, bineînțeles, înseamnă profituri foarte mari pentru crima organizată, mai ales pentru cei care fac trafic de persoane. E de la sine înțeles că scopul nostru îl reprezintă TSP-urile, care reprezintă un risc pentru victime, mai ales pentru minori. În 2017 uh, am primit 4634 de mesaje operaționale. Am sprijinit statele membre în 1063 uh, de cazuri de anchetă și anchete am ajutat 5629 de victime și 848, mă scuzați, 8445 de suspecți identificați din cadrul anchetelor. Ne-a sprijinit statele membre în, în um, anchetarea 59 de cazuri de profil înalt și am ajutat statele membre în ceea ce privește ancheta concretă. Am, ajutat am acordat asistență la fața locului alături de autoritățile statelor membre și, și la sedii prin uh, asistență tehnică, tactică și financiară în cadrul anchetelor uh, de trafic de persoane. Europol oferă statelor membre evaluări strategice pentru a asigura sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește traficul de persoane Asistăm, bineînțeles, Uniunea Europeană în general și statele membre în particular în ceea ce privește hotărârea deciderea cărora uh, activități, uh, de, deciderea activităților din acest domeniu. În 2017, 61% din victimele identificate au, au fost sprijinite de, sprijinite de Europol, au provenit din state membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud-Est principal un procent mai mic din țări din afara Uniunii Europene, din China și Nigeria în principal. 25 la sută dintre victime, pentru 25% dintre victimele naționalitatea nu era cunoscută. În 2017, 80%, 87% dintre victimele identificate erau adulți și um, 4% minori, iar pentru 9% vârsta a fost necunoscută. Bineînțeles, ne aplegăm asupra traficului de copii, bineînțeles, noi dorim să sprijinim statele membre și autoritățile să identifice traficul de persoane, să depisteze traficul de copii, mă scuzați. 75% dintre victimele identificate în timpul anchetelor Europol erau femei și principala formă de trafic reprezenta exploatarea sexuală. Bunul exemplu al anchetelor sprijinite de Europol a fost inițiat în 2016, uh, iar anchetele au fost uh, finalizate în 2018 de către autoritățile spaniole ale Marii Britanii și nigeriene cu ajutorul Europol. Au fost arestați 89 de suspecți, au fost uh, desmembrate rețele și protejate. S-a oferit asistență unui număr mare de victime. Concluziile de pe baza activităților sprijinite de Europol. Acestea sunt următoarele. Traficul de persoane este o formă de crimă organizată. Victimele sunt în principal femei din țările europene. Scopul este exploatarea sexuală în principal, dar și munca forțată. Traficul de persoane merge mână în mână cu țări terțe, dintre care Nigeria, Nigeria mă scuzați, și China migranții au fost uh, introduși în mod care a fost introduși ilegal din țări terțe sunt vulnerabili, sunt mai vulnerabili în ceea ce privește traficul de persoane și mai ales minorii. Statele membre ar trebui să folosească bazele de date Europol pentru, uh, pentru activitățile sale, precum și alte baze de date legate de traficul de persoane pentru sensibilizarea opiniei publice și, bineînțeles, pentru a ajuta în cadrul anchetelor uh, cazurilor de trafic de persoane și alte forme ale crimei organizate. Dar pentru asta, bineînțeles, avem nevoie de resurse necesare pentru a sprijini demararea anchetelor. Anchetele sunt uh, costisitoare și repetă, provocare și durează foarte mult. Trebuie să existe posibilitatea de a face schimb de informații cu țări terțe. În, care sunt țări de proveniență pentru rețelele de trafic, pentru victimele de trafic organizat, de trafic de persoane și care afectează Uniunea Europeană, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Iucu. Vreau să uh, dau acum cuvântul. Ana Head. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc că mi-ați, luat, mi-ați uh, dat ocazia să vorbesc uh, astăzi și să vă prezint uh, părerile mele privind acest fenomen. Sunt uh, membru alternativ al Comisiei Libe și uh, membra Comisiei FEM și ea sunt la al treilea mandat în Parlamentul European. Lupta împotriva traficului de persoane a fost una dintre prioritățile activității mele și eu am fost unul dintre raportori privind directiva pentru combaterea traficului de persoane, care a fost uh, un punct de referință în activitatea Uniunii Europene și a impus uh, obligații foarte clare statelor membre. Acest fenomen, din păcate, este în creștere, în ciuda eforturilor noastre și este fenomenul care are o creștere, creșterea cea mai rapidă pe piața ilegală. Cea mai mare provocare o reprezintă traficul de persoane ce afectează copiii și femeile și în contextul migrației. Una dintre baze pentru combaterea traficului de persoane este că toate statele membre trebuie să aplice cum trebuie directiva și să o aplice. Mă bucură un lucru și anume că Directiva spune la articolul 1 că statele membre trebuie să aibă o perspectivă bazată pe gen în ceea ce privește toate măsurile ce vizează combaterea traficului de persoane. De ce este acest, atât de important acest lucru? Pentru că în momentul în care s-a adoptat directiva, am știut, știam că femeile și uh, bărbații suferă diferit de pe urma traficului de persoane, dar și că femeile și copiii reprezintă o proporție foarte mare a victimelor. 76% dintre femei și 15% dintre copii în Uniunea, Europe- în Uniunea Europeană care ajung în Uniunea Europeană și directiva conține și măsuri de ajutorare a copiilor care sunt victime ale, dreptu- ale traficului de persoane și că trebuie să beneficieze de drepturi anume. Un alt obiectiv al directivei este combaterea cererii. Uh, care reprezintă baza exploatării. Un mod uh, ar fi să se urmărească banii, uh, urmele banilor. Traficul de ființe umane nu se întâmplă uh, din senin, ci pentru că există o piață pentru acele bunuri și servicii oferite de victimele traficului de persoane și în mâna acestor persoane lipsite de scrupule. Un aspect foarte controversat este incriminarea persoanelor care exploatează victimele și care creează acest lanț de profit. Eu una uh, voi ridica întotdeauna acest subiect și nu voi renunța niciodată la această idee. Trebuie să punem lumina, să ducem în lumina reflectoarelor locurile unde se întâmplă acest lucru. Fie că e vorba că e sectorul agricol, vorba de bordel sau uh, oriunde altundeva. Majoritatea statelor membre nu vor să incrimineze folosirea serviciilor uh, care provin oferite de victimele traficului de persoane, că nu vor să incrimineze acest lucru, este neacceptabil și arată acest lucru că politicienii consideră că unele, că unele ființe umane pot fi exploatate de altele. Este îngrozitor și este uluitor. Traficul de ființe umane este o crimă transfrontalieră. De aceea este, de aceea este, de aceea este important ca Uniunea Europeană să ia măsuri uh, ferme. Trebuie să se uh, facă mai mult pentru a combate traficul de persoane, mai ales în contextul migrației. Uh, nu se face distinția adesea între traficul de persoane și contrabanda de persoane. Chiar și mulți decizionari și funcționari europeni confundă lucrurile. Uneori poate voit. Contrabanda uh, ce încearcă? Să, să, facă, să treacă pe oameni frontiera fără consimțământul lor. Dar traficul de persoane înseamnă Uh, transportul de persoane, transferul de persoane pentru exploatarea acestora prin violență uh, sau prin alte metode, prin uh, răpiri, promisiuni neadevărate, abuz de putere sau abuz de poziție vulnerabilă. Adesea contrabanda depinde tra- devine trafic de persoane și dacă vrem să combatem cu succes acest fenomen, trebuie să facem o distinție între aceste doi termeni. Și trebuie să ne amintim acest lucru. Unul dintre, una dintre măsurile cele mai importante pentru combaterea traficului de persoane este este corectarea sistemului de azil european pentru a se garanta drepturile femeilor și copiilor. Sistemul de azil european în Uniunea Europeană și în lumea întreagă a fost creat și adaptat de către bărbați. Uh, Uh, nu s-a schimbat acest lucru. Avem nevoie de, uh, o, de căi legale pentru solicitarea azilului în Uniunea Europeană. Altfel, băr- alți, alți, altfel scuzați, femeile și copiii care au nevoie de ajutor vor apela la traficanți, la contrabandiști și se vor găsi într-o situație extrem de vulnerabilă. Este important să se garanteze dreptul la întregirea familiei. Știm că de foarte multe cazuri, mai întâi <coughs> pleacă bărbații de acasă și după aceea vor să-și reîntregească familia. Și asta este o, o, o chestiune foarte importantă și trebuie spus răspicat. Nu numai uh, femeile și copiii care caută azil sunt uh, expuse riscului de trafic de persoane dacă o persoană este implicată în fenomenul de migrație, nu trebuie să se confrunte și cu riscul de uh, trafic de persoane. Din 2016 nu avem nicio strategie în ceea ce privește traficul de persoane. E foarte grav acest lucru și solicit comisii, comisarul Avramopoulos și uh, întregii comisii să-și schimbe poziția și să ne uh, prezintă o strategie despre, cum, despre ce facem de acum încolo, fiindcă situația este prea gravă ca noi să stăm cu mâinile Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această sinteză. Vreau să-i uh, întreb pe membrii prezenți dacă doresc să ia cuvântul. Barbara, ai o întrebare. Grazie, președinte. Eu mi scuzo pe... Mulțumesc, domnule președinte. Eu îmi cer scuze că am ajuns târziu la această audiere. Uh, și uh, îmi pare rău că nu am uh, ascultat uh, intervenția cu privire la victimele traficului de ființe umane uh, nigeriene din Italia. Mi-ar fi plăcut de asemenea să ascult uh, și uh, părerea cu privire la noua politică de migrație a noului guvern italian. Ce vreau să întreb? Mă refer la discursul doamnei Miria Vasiliadu cu privire la progresele făcute de comisie în acest domeniu. Sunt uh, de acord cu cele spuse de doamna Vasiliadu în mare măsură, însă am o întrebare totuși. Și anume, cum se împacă acest discurs pozitiv al dumneavoastră cu privire la măsurile luate de comisie și toată această politică sistematică a Comisiei de externalizare a politicii în materie de azil. Știm deja din proiectul de acord al Consiliului European că va crește finanțarea pentru Libia și pentru alte țări care nu sunt sigure când vine vorba de respectarea drepturilor omului. Știm că în Libia, cu atât mai mult, există o astfel de formă de sclavie. Știm că migranții uh, sunt transformați în sclavi. Și aici vreau să vă reamintesc distincția făcută uh, de Anna Head între traficul uh, de ființe traficul fără și practic vânzarea fără acordul migrantului. Știm că pentru aspectele de natură socială au apărut sindicatele. Dar când vine vorba de migrație, știm că apărătorii pe teren ai victimelor sunt ONG-urile. Și noi, peste tot în Uniunea Europeană, asistăm la o uh, incriminare tot mai mare, o demonizare tot mai mare a ONG-urilor. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și îmi cer scuze că am uh, m-am lungit. Mulțumesc că îmi cer scuze că vă presez cu timpul, dar nu avem ultima dispoziție la și jumătate vor termina și interpreții. Am avut mai ales uh, întrebări pentru comisie. Dau cuvântul doamnei Vasiliadu și dacă dorește altcineva să adauge altceva pe scurt. question? Very, no, very quickly, uh, please. I, no, it's not a question. No, no, întrebare. When, uh, uh... Doream să adaug ceva la ultima întrebare după ce termină invitații. Mulțumesc. Mulțumesc Parlamentului. Sincer să fiu, fără acest parlament nu am fi continuat să asigurăm această agendă, această dimensiune puternică și nu ne-am fi concentrat pe fete și femei, deci fără angajamentul dumneavoastră. În ceea ce privește întrebările, încercăm să spun la început că două treimi dintre victime sunt membri UE. Nu încerc să evit întrebarea din păcate, cauzele principale, motivele pentru care există trafic, motivele reale, sunt, în primul rând, fluxurile de bani, sunt profituri implicate în Europa, cum am văzut și din partea colegului de la Europol și dincolo de UE, dar și pentru că oamenii folosesc aceste servicii. Și atunci întrebarea mea ar fi, toți acei oameni, acele femei, fete, 10 ani sau mai puțin și ajung în Europa, dacă n-ar exista o piață și nu s-ar putea face profit, mă întreb dacă noi am mai sta aici având această discuție. Mă întreb dacă cauza problemei și problemele reale cu care trebuie să ne confruntăm, cum spunea și doamna Ana Head, nu e dacă cumva asta trebuie să oprim și de aceea insist din perspectiva Comisiei ca toate statele membre să pedepsească se pedepsească pe toți cei implicați uh, conștient în aceste crime. Deci când vorbim despre aceste politici, nu trebuie să vorbesc eu despre asta, dar întrebarea mea asta este câți dintre acești oameni este că în sfârșit vorbim de exploatarea fetelor și femeilor și mă bucur că în această instituție acest lucru se întâmplă, această discuție se poartă. Întrebarea este de ce nu întrebăm ce s-a întâmplat cu toți cei care au exploatat fete și femei. E ușor să ne concentrăm pe copii, că ne face să ne simțim mai bine, dar majoritatea ne spune Europol, în care am încredere, sunt femei dacă ai 8 ani sau 80 de ani, tot aia e. Dacă ești forțat, ești forțat. Am mai spus-o. Dacă vezi o femeie, oricine, pe stradă, la 11 noaptea, în mijlocul iernii, și exemplu dumneavoastră, Italia, Roma, o femeie tânără pe stradă, semi-îmbrăcată, ai două opțiuni. Poți întreba cum vă pot ajuta, ce pot face, vă e foame, sau poți să întreb cât costă. 5 euro e destul? Asta mă întreb. Ce facem despre acei 5 euro? Unde se duc? Și ce facem despre, cu persoanele care pun aceste întrebări? Iar în ceea ce privește ONG-urile, mă bucur că există această platformă a societății civile creată de peste 100 de ONG-uri, multe din Italia. Ne întâlnim de două ori pe an, dar suntem într-o strânsă legătură 52% dintre fonduri sunt alocate ONG-urilor și le susținem. Cel puțin la fiecare două săptămâni le trimitem informații despre ceea ce facem pentru ca ei să poată uh, comenta, să conlucrăm și am primit informații despre al doilea raport de progres care este în pregătire Deci nu depindem doar de informații din partea statelor membre, ci încurajăm și promovăm aceste contribuții. Raportul va fi publicat până la sfârșitul anului și mă bucur că ONG-urile sunt implicate și avem o imagine mai bună asupra situației. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să întreb dacă mai dorește cineva să adauge ceva. Un minut. În ceea ce privește rolul ONG-urilor, sunt de acord că situația acestor ONG-uri nu este uh, prea bună. Și acestea vorbesc de probleme de acces uh, tot mai limitat și de rolul pe care îl joacă în asistarea victimelor. Se lucrează la aceasta în toate activitățile noastre, ONG-urile sunt cei mai uh, puternici parteneri și prin intermediul Parlamentului European am dorit să facem un apel uh, către guvernele noastre să îmbunătățească asistența pentru ONG-uri. Asistența, finanțarea și accesul la combaterea acestui flagel.